situația și patrimoniul cultural din Kashgar, din regiunea autonomă uigură Xinjiang, în China. Le dau cuvântul în primul rând autorilor, domnului Kelam, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uigurii au devenit o minoritate acasă la ei. Au nevoie de susținere internațională pentru a-și putea menține cultura și identitatea. De fapt, soarta orașului vechi al Cașgarului este în pericol. Sistemul de modernizare țintește 85% din clădirile vechi ale Cașgarului care vor fi demolate. E important să facem ca această fortăreață istorică să fie protejată pentru ca blocurile să nu apară în locul ei. Autoritățile ne spun că totul va fi în regulă. Ei au reușit să convingă și populația să se mute de acolo și că patrimoniul cultural le va fi respectat. Iar limba uigură va fi învățată la școli împreună cu chineza. Cer autorităților chineze să accepte o intervenție a ICOMOS care are experiență foarte mare în gestionarea patrimoniului istoric, urbanistic și, de asemenea, să se includă Cașcarul pe lista patrimoniului UNESCO, unde se află și mai multe alte orașe de pe ruta Mătăsii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chelan. Doamna Șache, un minut. Domnule comisar, dragi colegi, sub uh, pretextul reformei și dezvoltării, uh, orașul Kashgar uh, este demolat este o problemă de patrimoniu cultural, dar este o proprietate foarte importantă pentru uiguri și pentru diversitatea culturală a Chinei în ansamblul său, care acum este distrusă rusă. China și-a accelerat eforturile de a-și uh, consolida relațiile diplomatice la nivel mondial, dar nimeni nu este interesat de o cultură atât de diversificată ca cultura acestei țări. Apoi, oportunitățile de dezvoltare și colaborare cu restul lumii, iar respectul minorităților în sens mai larg, sunt esențiale. Îndemnăm uh, guvernul Chinei să evalueze posibilitatea de a include gașcarul în uh, solicitarea comună cu Tajikistan, Uzbekistan și Kirghistan uh, pentru includerea pe lista UNESCO, iar înaltul reprezentant va trebui să-și accelereze dialogul cu China pentru ca această acțiune să fie mai eficientă și mai orientată spre acțiune. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Șache! Uh, doamna Geringer de Odenberg, un minut. Vă mulțumesc! Discutăm acum despre minoritățile etnice din China la o zi după ce Dalai Lama a spus că nu mai este liderul politic al Tibetului. Astăzi vorbim despre o altă minoritate discriminată, despre uiguri, o minoritate de religie musulmană. China își justifică, își justifică politica sa spunând că trebuie să combată terorismul, însă dorește să distrugă patrimoniul cultural al, acestui, al acestei minorități. Și pe mine mă îngrijorează foarte mult faptul că vor distruge centrul istoric al Cașgarului. E unul dintre orașele uh, musulmane cele mai antice, musulmane cele mai bine uh, păstrate din Asia Centrală. Un milion de turiști vizitează acest oraș anual și ar putea de asemenea să, fie, să facă parte din patrimoniul cultural al UNESCO, dacă, bineînțeles, China ar dori acest lucru. De aceea vă rog ca în discuțiile cu omologii chinezi să vorbiți despre problema drepturilor uh, omului și ale minorităților religioase. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Geringer de Edemer. Are cuvântul acum doamna Brepels. Thank you, voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Orașul Kashgar este într-adevăr simbolul identității culturale a uigurilor din China. În ianuarie s-a organizat o conferință la Bruxelles și acolo s-a văzut uh, ce impact are acest uh, plan de reorganizare urbană asupra populației uigure. Se vorbește acolo despre o presupusă modernizare a orașului și o asigurare a acestuia, astfel încât să se convertească 90% din acest oraș într-un sistem nou. Trebuie de aceea să reacționăm puternic pentru că altfel va fi prea puternic. Parlamentul European ar trebui să protesteze față de guvernul chinez în primul rând, în legătură cu felul în care au fost reprimate protestele de acum o lună. Dorim ca populația uigură să fie tratată cu demnitate și participarea locală în dezvoltarea economică și în protejarea acestui patrimoniu, nu doar în distrugerea sa. Politica chineză la ora actuală în zona Kashgarului este exact opusul acesteia, distruge orașul fără să țină cont de interesele populației. China nu dorește ca Cașgarul să fie parte a patrimoniului UNESCO. În felul acesta, Partidul Comunist Chinez tratează diversitatea culturală acolo. Mulțumesc, doamnă Brepels. Dumneavoastră știați că aveați un minut și jumătate, deși v-am spus doar un minut. Domnul Tanoc. Cred că acest uh, lucru legat de diversitatea culturală nu este important în uh, China și fără îndoială încercarea de a impune impune cultura majoritară chineză asupra unei mici minorități într-o zonă din această țară uh, creează tensiuni. Știm uh, cum au stat lucrurile cu suprimarea religiei budiste în Tibet, iar acum asistăm uh, la aceleași măsuri în provincia Xinjiang. Kashgarul a fost un oraș prosper pe drumul mătăsii, cu o cultură prosperă, dar acum se confruntă cu demolări și cu re- reconstrucție. Aceasta este o încercare a Beijingului uh, de a acționa în zonă. Eu nu am nicio uh, compasiune pentru cauza uh, separatiștilor care poate avea legătură cu Al-Qaeda, dar este vorba de distrugerea unui vechi oraș precum Kashgarul, care ar întări doar eforturile celor care vor să acționeze împotriva acestei țări. Mulțumesc, domnule Tanok. Următorul vorbitor este domnul Tavares, două minute. Car Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, dragi colegi. În această după-amiază din cele trei rezoluții despre care discutăm, eu cred că cazul Chinei este cel în fața căruia ne simțim uh, foarte neputincioși. În cazul Pakistanului avem ceva motive de a spera că putem avea autoritatea morală și influența necesară pentru a influența autoritățile. Însă atunci când e vorba de China, știm foarte bine că nu avem o influență prea mare. Deoarece ceea ce spunem uh, noi aici este contrazis de ceea ce fac uh, domnii Sarkozy, Socrate sau de către doamna Merkel. Să nu uităm că domnul Socrates uh, recent uh, a înlăturat manifestanții care se opuneau primului ministru chinez care se deplasase la Lisabona. Guvernul chinez uh, ne duce practic cu zahărelul, ne spune minciuni. Ei vorbesc despre modelul lor de dezvoltare la Shanghai, la Beijing. De aceea, ceea ce va spune Parlamentul European astăzi, această rezoluție nu cred că va avea o mare importanță. Chinezii vor continua acest genocid împotriva uigurilor, nu vor încerca să păstreze patrimoniul cultural al uigurilor, ei nu vor încerca să ocrotească monumentele istorice de acolo. Și asta deoarece conducătorii noștri europeni practic ă, le dau mână liberă omologilor lor chinezi și asta în numele dezvoltării economice pe care o și admirăm, de altfel. Încă o dată, vedem că autoritatea morală trebuie să se facă simțită, în primul rând, acasă, la noi, în Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană ar trebui să-și revizuiască foarte mult atitudinea față de China. Vă mulțumesc, domnule Tavares. Acum are cuvântul domnul Postelt, intervențiile în numele grupului. Mulțumesc, domnule președinte. Uigurii, așa cum s-a spus aici, nu sunt o minoritate, ci o populație, un popor cultural foarte vechi, care întotdeauna s-a așezat pe drumul mătăsii și care acum a căzut victima dictaturii chineze. Există un congres cultural mondial al uigurilor, care are sediul la Munich. Carl von Habsburg poate să ne spună multe în legătură cu acest congres cultural al uigurilor, pentru că este președintele său. Dacă nu apărăm acest popor, atunci ce putem face? Am dori să atragem atenția în mod prietenesc uh, chinezilor, pentru că uigurii sunt unul dintre popoarele cele mai vechi ale omenirii. Trebuie de aceea să susținem cultura acestora și a altor culturi, chiar dacă sunt culturi mai, mică, mai mici prezente într-un imperiu enorm. Chinezii ar trebui să-și respecte propria Constituție, pentru că în aceasta, în trei locuri, se vorbește despre această moștenire culturală care trebuie protejată. De aceea spun clar că cerem partenerilor noștri să protejeze patrimoniul cultural al iurgurilor. Mulțumesc! Doamna Corina Crețu, un minut. Mulțumesc!

Mulțumesc, doamna Crețu. Doamna un minut. Mulțumesc, domnule Știm că Uiguria este într-un uh, pericol iminent de a, veni un al, de a deveni un al doilea Tibet. Uh, Republica Populară a Chinei a um, anunțat proiectul de reformă prin care dorește să șteargă de pe fața pământului 85% din uh, vechiul oraș tradițional. Cred că această acțiune trebuie să fie uh, oprită și vrem să ne asigurăm că nu se va distruge această acest obiectiv cultural important și vechiul drum al mătăsii. Declarația Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor care aparțin uh, minorităților lingvistice, etnice și minoritare și uh, Constituția Chinei trebuie să fie respectate chiar și de către Beijing. Republica Populară um, China exercită tot mai mult um, o îndepărtare a minorităților etnice precum uigurii și tibetanii. Este un genocid cultural în secolul 21 pe care pur și simplu nu-l putem accepta. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Oiuland. Dau acum cuvântul domnului Pașca, un minut și jumătate. pan comisar, cinske Vă mulțumesc. Cercurile oficiale din uh, China nu sunt prea bucuroase când văd că noi menționăm astfel de monumente istorice sau de zone care pot face parte din patrimoniul uh, omenirii. Orașul Kashgar uh, e orașul cel mai important al minorității uigure musulmane. Chinezii au încercat să domine acest oraș de milenii întregi, însă de fiecare dată au fost învinși și de aceea ei încearcă acum să înăbușească toate încercările de uh, a-și uh, manifesta o identitate proprie, deci din partea uigurilor. Nu știu dacă autoritățile chineze pot adopta o tradiție care să îi respecte și pe ceilalți, deoarece să nu uităm ce creuzet reprezintă China. Imperiul lor se bazează pe foarte multe tranziții și pe foarte multe etnii. Din păcate, se vede că administrația chineză nu respectă contribuția pe care au adus-o ceilalți. Asta vedem din ceea ce fac ei la Kashgar. Deci trebuie să facem tot posibilul ca ei să respecte toate monumentele de pe teritoriul Chinei, inclusiv Kashgarul. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Pașca. Acum alți vorbitori. Uh, Kashgar city Kashgarul este un oraș cu 3,5 milioane de locuitori, un pic mai puțin decât populația Irlandei. Ea se află pe drumul Mătăsii și are câteva site-uri dintre cele mai bine prezervate ale arhitecturii islamice. Aceasta este o adevărată comoară pentru China. Așa cum s-a spus aici, aceasta se află sub un mare pericol din cauza guv- guvernului chinez și din cauza problemelor uh, cu, cu tremurele. Se spune că se dorește uh, ca aceste clădiri să fie uh, întărite pentru a face față cu tremurilor. Subliniem aici astăzi importanța acestui oraș și dorim de asemenea ca populația de acolo să fie inclusă în procesul de reconstrucție urbanistică și să conștientizăm mai mult populația în legătură cu importanța acestor uh, vestigii culturale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Domnul Repo, un minut. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte această rezoluție se referă la o cultură foarte importantă, la un patrimoniu foarte important și la identitatea culturală a uigurilor. Este un oraș uh, islamic uh, din uh, Asia Centrală care are o istorie ce datează încă din timpul dinastiei Han din China. Este un oraș care făcea parte din drumul mătăsii care unea Europa și Asia. Deci are o relevanță culturală enormă pentru întreaga lume. De aceea trebuie să demarăm acțiuni care vor contribui la conservarea acestui oraș pentru generațiile viitoare. De asemenea, se pune problema identității culturale a uigurilor, iar distrugerea sa face parte dintr-o strategie adoptată de China și de aceea trebuie să alocăm fonduri pentru a contribui la conservarea acestei identități culturale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Repo. Acum trecem la procedura Catch the Eye. Doamna Macovei, un minut. Future generations depend on our Viitoarele generații depind de acțiunile noastre de astăzi pentru a proteja astfel de centre istorice precum Kashgar. Acesta este un pilon al istoriei islamului din China. În 2009, guvernul chinez a anunțat acest program de reconstrucție urbană care urma să se demoleze 85% din centrul vechi al Kashgarului și să-l înlocuiască cu blocuri moderne. Această demolare trebuie oprită. Planurile urbane ar trebui să treacă printr-un plan de dezvoltare care să mențină orașul vechi. Acest plan trebuie să fie protejat în cadrul sistemului patrimoniului UNESCO, la care China s-a alăturat în 85. Cer de aceea Comisiei și Consiliului să vorbească despre aceste lucruri cu autoritățile chineze. Mulțumesc, doamna Macovei. Domnul Romevai Rueda. Uh, Patrimoniul cultural este crucial pentru a păstra identitatea. Asta e clar în China, în Europa și peste tot. Și chinezii știu asta. Însă am văzut cum în mod voluntar au distrus o parte din acest patrimoniu, deci o parte din identitatea existentă în Tibet și acum se pare că fac același lucru și în regiunea autonomă a uigurilor, în Kashgar. Și de aceea e important ca noi să ne exprimăm poziția încă o dată și să cerem cu tărie guvernului chinez să pună capăt imediat distrugerii culturale uh, din Kashgar. Ei trebuie să facă o anchetă în ceea ce privește eventualele metode de renovare. Credibilitatea guvernului se vede și din modul în care își tratează minoritățile și dacă China vrea să fie credibilă la nivel internațional, trebuie să respecte drepturile omului, standardele privind minoritățile, inclusiv uh, uigurii. Vă mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Han. Cred că cultura contribuie la păstrarea identității la nivel internațional și uh, am înțeles uh, cât este de important ca această identitate culturală să fie conservată, nu doar pentru uiguri, ci pentru tot restul lumii, pentru că această cultură este importantă pentru toată lumea și cred că China trebuie să facă niște concesii în această privință. Recent uh, s-a ajuns la un uh, acord cum că, investi... cum că vor fi posibile investiții uh, directe în dolari în Jingzhou și cred că ar trebui să ne concentrăm pe diferitele regiuni și orașe din China, astfel încât toate să se bucure de aceleași drepturi. Și cred că relațiile internaționale trebuie îmbunătățite. Mulțumesc, domnule Rubic. Acum, doamna Asaia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. drepturile minorităților în China nu sunt respectate și mă refer aici în special la minoritatea etnică. Partidul Comunist Chinez neagă dreptul cașcarului de a lua parte în acest concurs pentru a intra în patrimoniul UNESCO. În felul acesta închide centrele culturale din Cașgar și acesta nu se află nici măcar pe lista patrimoniului cultural chinez. Ce face de fapt guvernul chinez? Încearcă să distrugă aceste clădiri vechi din Kashgar. Și în felul acesta viitoarele generații nu vor avea parte de această moștenire istorică. Guvernul atacă în mod uh, brutal cultura uigurilor. Realitatea pe care chinezii o neagă este că, de fapt, China este o societate multiculturală. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Herr Mulțumesc, doamna Isaia. Domnul Cerneschi, un punct de ordine. Vă rog. Vroiam doar să iau cuvântul, dacă se poate, domnule președinte, la această temă.

Aproape toți oratorii au respectat uh, timpul care le-a fost atribuit. Uh, aceasta uh, înseamnă că dați dovadă de respect față de ceilalți colegi. Doamna Corhola. Uh, Mulțumesc. Kashgarul este în uh, vestul Chinei, iar oamenii din Kashgar și-au uh, păstrat tradițiile cu succes iar regiunea a devenit o destinație turistică importantă, însă guvernul chinez pare hotărât să controleze tot ce se întâmplă în această zonă. Însă drepturile oamenilor din Kashgar trebuie să fie protejate în pofida a ceea ce se întâmplă acolo. Cred că structura de siguranță trebuie și poate să fie îmbunătățită fără însă să se distrugă vechiul oraș. Demolarea nu este o soluție. De aceea cred că acest proces de distrugere trebuie să înceteze. Din potrivă, patrimoniul mondial trebuie să fie protejat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Corhola. Acum, la sfârșit, domnul Cernețchi. Domnule președinte, mă iertați că um, poate nu am făcut eu suficient, nu m-ați văzut când am făcut semn cu mâna. Știu cât e de greu să fii președinte. Eu, dacă trebuia să aleg, i-aș fi dat cuvântul uh, domnului Șoare Băsescu înaintea mea, bineînțeles. Deci ați acționat așa cum trebuie. Deci, iată, încă o dată vorbim despre minoritatea uigură în China. Și aș vrea să vă reamintesc că există deja o rezoluție a Parlamentului European pe această temă și aș vrea să vă reamintesc de asemenea că noi ar trebui de asemenea să vorbim și de alte minorități religioase care sunt persecutate în China și în alte părți, cum ar fi creștinii, de exemplu, care sunt discriminați, o minoritate care nu are sprijinul autorităților și nu se face nimic pentru a apăra Biserica Catolică. Dezbaterea e importantă, deoarece nu, nu trebuie să apărăm o singură minoritate, ci toate minoritățile din China. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Basescu. Eh, domnule Ciornescu, mă scuzați. Se încheie aici discuția. Domnul comisar Han, Mulțumesc, domnule președinte. Prezervarea patrimoniului cultural este foarte important pentru a asigura protecția și continuarea tradițiilor acestei minorități și a modului lor de viață. Eliminarea unor proprietăți culturale foarte mari este o adevărată lovitură nu doar pentru, pentru patrimoniu și pentru patrimoniul arheologic al acestei minorități, ci și pentru patrimoniul cultural în general. De aceea, Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare această reconstrucție urbană a centrului vechi al Kashgarului din regiunea autonomă uigură Xinjiang din China. Aceasta este importantă pentru minoritatea uigură. Kashgarul este la fel de important ca Ierusalimul pentru creștini și musulmani. Guvernul chinez în documentul strategic din 2009 a stabilit că restructurarea Cașgarului este necesar pentru a asigura protecția împotriva incendiilor și a cutremurelor. Într-adevăr, obiectivul este demn de lăudat, însă societatea civilă, atât în China cât și în afară, au arătat că metodele utilizate nu sunt cele mai potrivite. Îngrijorările cele mai mari sunt în legătură cu acel 85% din uh, clădiri care va fi demolat. Multe dintre clădiri sunt clădiri unice. Madrasa și altele care vor fi distruse. S-ar putea ca 200.000 de persoane să fie deplasate din locuințele lor tradiționale și nu au existat uh, aproape deloc consultări cu cei afectați. Se teme de asemenea că demolarea acestor infrastructuri care reprezintă cultura uigurilor de sute de ani ar putea avea un impact foarte grav la nivelul prezervării acestei culturi pe viitor. E regretabil de asemenea faptul că China nu a inclus Kashgarul pe lista candidaților pentru a fi <coughs> patrimoniu cultural al UNESCO, pentru că aceasta ar fi permis organizației UNESCO să intervină în procesul de dezvoltare a acestui oraș. Oricum, UNESCO a vorbit cu reprezentanții guvernului chinez în legătură cu consecințele acestui program pentru patrimoniul Kashgarului. Uniunea Europeană va cere autorităților chineze să coopereze cu UNESCO pentru a asigura dezvoltarea Kashgarului în care trebuie să intervină instituții internaționale. Uniunea Europeană cere de asemenea autorităților chineze să se asigure că locuitorii Cașgarului sunt consultați în legătură cu viitorul acestui oraș și că se va ține cont de punctul lor de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Han. În încheierea dezbaterii s-au prezentat trei propuneri de rezoluție, așa că dezbaterea i-a sfârșit aici și trecem la voturi.